good afternoon everybody and welcome to, to uh... Bună ziua tuturor și bine ați venit la reuniunea Comisiei PETI. Uh, propun să adoptăm propunerea de ordine de zi. Vă rog să luați notă de amânarea punctului 9 la solicitarea domnului Marias și va fi discutat pe 30 mai. Dacă nu sunt obiecții, adoptăm uh, agenda. Am și câteva anunțuri de făcut ca urmare ale unui coordonatorilor, care tocmai s-a încheiat, am luat următoarele decizii. Solicitările grupurilor am aprobat agenda de lucru pentru luna iunie cu anumite modificări. Petiția privind linia de înaltă tensiune va fi inclusă pe agenda Uh, reuniunii din iulie. Rapoarte și avize am luat notă de uh, scrisoarea uh, Comisiei pentru Ocupare și am uh, primit aprobarea coordonatorilor să continui negocierea pentru a vedea dacă aplicăm, uh, sperăm noi, regula 54. Vă voi ține la curent uh, contestări și recomandări. Bancatorii au fost adoptate în forma pe care am propus-o. Apoi am discutat cererile privind punctele B, petițiile 2, 248 și 242 și 692 rămân deschise. Petiția 248 de fapt a fost închisă și celelalte două rămân deschise. În ce privește vizitele de documentare și audierele, am luat uh, notă de programul propus pentru vizita la Taranto în Italia și de fapt e o vizită care a fost amânată mai de mult și am solicitat secretariatului să revizuiască ordinea întâlnirilor prevăzute. Coordonatorii au um, adoptat uh, programul prevăzut pentru audierea de pe 22 iunie privind restaurarea încrederii cetățenilor și vom uh, reveni în scris odată ce avem forma finală. Coordonatorii au examinat de asemenea și uh, programul de lucru privind apatrizii și s-a hotărât să fie incluși și experți, conform propunerii uh, PPE-ului și socialiștilor. Ce privește vista documentare în uh, Spania, luna mai, programul a fost aprobat și uh, am ajuns la un acord să solicităm și contribuții scrise din partea autorităților regionale implicate în Spania, în așa fel încât uh, delegații să aibă și documentele citit pe drum. Am fost de asemenea de acord să includem și propunerea um, unei vizite eventuale de documentare în Parcul Național Doniana, pe lista de potențiale vize de documentare. Va urma să se ia o decizie în octombrie. Lista aceea este foarte lungă. Vom vedea. Coordonatorii au uh, luat notă și de anunțurile președinției pe secțiunea diverse. Și bineînțeles, i-am informat pe coordonator și privind noile propuneri de uh, decizii pilot care vor fi uh, supuse Comisiei pentru Buget pentru preevaluare. I-am informat pe coordonator și de un schimb de vederi pe care l-am avut astăzi dimineață cu un reprezentant al Curții Europenii de Conturi. Iar acum putem reveni la ordinea noastră de zi și trece la vot. Sper că toată lumea are cartela de vot la îndemână. Așa se pare, văd că toată lumea mă privește cu un zâmbet încrezător ne trebuie să ținem cont doar că o persoană va vota cu mâna ridicată. Și vom vota acum privind activitățile grupului de lucru privind bunăstarea copilului. Cineva ceru cuvântul? Da, Soledad, vă rog. No, solo fil. solo fil. Doar pentru a vă spune că deocamdată nici eu n-am la mine cartela de vot, o aștept, sosește. Okay, so that's, that's really um, maybe an even game then. One Bun, deci iată, două voturi prin ridicare de mână de la PPE și socialiști, echilibru este restabilit. Bun, să trecem la vot. Recomandarea 1, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 s-a fost retras, amendamentul 4 pe, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. Amendamentul 6, verificăm, votul s-a deschis și acum Bun, se pare că sistemul nu a funcționat undeva. Pe păi bine, dacă nu aveți cartelă, sau v-ați recuperat cartela de vot? Bun, votul se închide. Un vot în plus la PPE. Ce se întâmplă cu acea cartelă, Roberta? Unde cineva Mm, ținem cartela deoparte, repetăm votul, deschidem votul de verificare la amendamentul 6. Votul s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 9 și 10 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, potrivă, abțineri, se aprobă. 16 și 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, aici trebuie să verificăm. Se deschide votul. S-a închis votul. se adoptă și avem multe abțineri. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, Ma, ah, devine caduc, spune președinta. De fapt, nu, corectează doamna președintă, a fost respins cel dinainte, deci votăm și 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iar acum îl văd pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. Pentru,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 abțineri, trebuie să verificăm. Se deschide votul. S-a închis votul și a fost clar adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, no, se respins. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm, la 39 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se deschide votul la 42. S-a închis votul. Se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru 46 prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Se deschide votul, verificarea a doua parte. S-a închis votul se respinge. Amendamentul 47 și 48 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 și 54 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. 55 pentru, Împotrivă. Verificăm. Deschidem votul la 55. Votul s-a închis acum și se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 și 59 împotrivă, pentru, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum votul final, vot electronic. Votul s-a închis. trebuie să adăugăm un vot împotrivă în plus pentru cineva care nu are cartela. Deci 17 pentru și 13 împotrivă se adoptă. Și cu asta am încheiat uh, voturile pentru astăzi. Mrs. Petera, you have the floor on this. Și vă dau cuvântul, doamna Pitera, vă rog să o ascultăm pe doamna Pitera. Practic, brajici, ubole... Sunt din Trebuie să spun din partea PPE că această formă a documentului ne-a obligat să votăm împotrivă. Pentru că noi, de fapt, am, ne-am fi dorit crearea uh, acestui grup special. Grupul a fost creat la inițiativa grupului PPE și uh, concluziile unei activități de 18 luni ar fi trebuit să se transforme în recomandări practice. Dar, din nefericire, aceste recomandări au fost foarte unilaterale și încearcă să întărească drepturile părinților în defavoarea copiilor. Nu au existat petiții care să fi fost tratate în sens pozitiv, nu au fost finalizate, sunt încă deschise. De aceea nu suntem mulțumiți de concluziile finale, deci nu am avut de ales decât să votăm împotrivă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această clarificare în legătură cu un punct de vedere politic din partea grupului dumneavoastră. Peter, aveți cuvântul. Da. Aș fi dorit să anunț secretariatul că am avut un vot minoritar uh, pe care l-am transmis secretariatului. Am formulat împreună cu grupul ALDE și ar trebui ca în procesul verbal să fie menționat acest aspect ca document. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! A fost uh, o explicație, un document uh, minoritar uh, vis-a-vis uh, -vis de acest punct de vedere. Bun, aici putem să încheiem discuțiile pe marginea votului și putem să continuăm cu ordinea de zi pentru ședința de astăzi și ajungem la petiția 1233 în legătură cu femeile și copiii abuzați. În uh, prezența petiționarului. Deci, uh, cei care uh, doresc să părăsească sala sunt rugați să o facă în liniște ca să putem începe cât mai repede cu putință. Doamnă Mrs. Estrella. Gomez Vinias, petiționare, este prezentă și vă acord cuvântul pentru 5 minute. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Plecând de la concluziile Consiliului Europei, o fetiță din patru și un copil din șase suferă de abuzuri sexuale în Spania și în celelalte țări europene. Cel puțin 80% din acești copii sunt uh, în propria lor familie, sunt abuzați și abuzul sexual incest, cu incest este delictul cel mai, este, este infracțiunea cea mai invisibilă, pentru că ajung doar între 3 până la 5% din aceste infracțiuni în instanță. Și aceste cazuri rar denunțate demonstrează dificultățile cu care se confruntă victimele pentru a obține dreptate. Principiile de bază din directiva europeană uh, în domeniu 2012-29 a fost insuficient transpusă în legislația europeană, ceea ce înseamnă că uh, culegerea mărturiilor din partea victimelor uh, sunt, uh, se face în continuare în mod insuficient. Documentele nu sunt accesibile părților și nu se ține seama de nevoile victimelor, nu se ține seama de impactul asupra copiilor și există o procedură ineficientă. Nu există măsuri de protecție judiciară în uh, etapa de, în care dosarul este instructat. Și în momentul în care instrumentele care sunt utilizate pentru a valorifica uh, mărturile sunt utilizate doar pentru a nega aceste mărturii. ceea ce duce de prea multe ori la uh, uh, mărturii negative. Unei uh, fetițe care îi se cere să povestească ceea ce s-a întâmplat a fost uh, uh, a, a dat din cap, ceea ce a fost interpretat din tribunal ca fiind drept o mărturie falsă, ceea ce a avut evident consecințe. Apoi, evident, uh, e vorba de copii care puteau avea vârsta de șase ani și care în principiu nu cunoșteau astfel de fapte. Există o discriminare, discriminare de vârstă, în momentul în care un adolescent spune că nu dorește să-și mai revadă părinții și că se uh, spune că acești uh, tineri trebuie să fie uh, instituționalizați. Acest lucru se poate întâmpla, spre exemplu, în momentul în care copiii mărturisesc anumite lucruri și la școală. Și există dificultăți în acest sens și asta la nivel de sistem judiciar. Este discriminatoriu faptul că uh, ceea ce figurează în Convenția pentru Drepturile Copiilor uh, se, și definiția unui act sexual uh, nu este corect aplicată. Există discriminare de gen în momentul în care mama este cea care denunță acte uh, per, um, înfăptuite de către soț. Și așa zisul sindrom de alienare parentală care servește drept da, bază pentru luarea deciziilor uh, judiciare fără a ține seama de interesul copilului și faptul că se utilizează terapia amenințării în așa fel încât să se obțină anumite răspunsuri. E bine, toate aceste lucruri duc la uh, o integrare a copiilor în centre pentru minori, la o suspendare a relațiilor cu părinții. Nu avem cifre pentru că nu avem niciun instrument oficial care să poată să ne permită să colectăm datele în ceea ce privește aceste uh, infracțiuni uh, cu, de, cu caracter sexual. Există rapoarte din partea anumitor organisme care gestionează astfel de cazuri și cerem ca justiția spaniolă să uh, evalueze aplicarea acestei uh, așa zise terapia sindromului de alienare parentală și care sunt consecințele acesteia. E clar, este foarte clar că trebuie să ne dăm seama că de multe mame nu și-au dorit să colaboreze cu justiția din, de frică. Spunem aceste lucruri și cerem Comisiei dumneavoastră să se ceară statului spaniol o revizuire a sistemului judiciar pe față de copii care au fost uh, au făcut obiectul unor abuzuri sexuale. E nevoie de noi măsuri, noi proceduri, în așa fel încât uh, Uh, să se țină seama de stabilirea unor profile uh, uh, psihologice, să se organizeze diferite săli speciale de interviuri și să se asigure și măsuri de protecție în momentul în care dosarul este în continuare în etapa preinstanță utilizarea acestor metode și utilizarea sindromului de alienare parentală, așa cum se face în momentul de față, și faptul că se uh, refuză anumite mărturii, acest lucru trebuie să fie reglementat. Accesul victimelor la sprijin psihologic, indiferent de consimțământul oferit, da sau nu, de părinți și să se evalueze felul în care uh, funcționează aceste organisme ci e nevoie nu doar de o simplă evaluare a acestora, ci de o schimbare profundă în întregul sistem judiciar. Mulțumesc! Thank you very much for that. Mulțumesc foarte mult! Reprezentanta Comisiei, Catherine Bauer-Bulls, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă! După cum poate vă amintiți, Comisia și-a făcut uh, publice concluziile pe acest subiect în octombrie și am identificat trei domenii posibile de încălcare a directivei uh, din 2011. Uh, există un articol din legile spaniole care prevede protejarea copilului iar legislația uh, spaniolă uh, din acest punct de vedere încă nu a fost adaptată, poate să existe și o violare a directivei uh, dacă se ține seama de interesul copilului și de asemenea în ce privește uh, Ehm, lipsa de ehm, anchete juridice în acest domeniu. După cum am comunicat, Comisia se străduiește să urmărească evoluția acestor cazuri și vom eh, trimite o scrisoare autorităților spaniole săptămâna viitoare pentru a obține mai multe informații în legătură cu aceste aspecte de încălcare a directivei. Vă stau în continuare la dispoziție dacă doriți clarificări. Mulțumesc. Dau cuvântul acum colegilor. Doamna Valina este prima pe lista mea. Muchas gracias. Lo primero quería... Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș dori să mulțumesc asociațiilor uh, care se află la baza acestei petiții, pentru că e clar că e vorba de efectele negative ale unei legi care duce la apariția unor situații în care minorii nu pot fi apărați, cu atât mai mult cu cât aceștia sunt victimele unor abuzuri. Și e clar că asociațiile care susțin această petiție, acțiunea lor este întemeiată și s-ar putea să existe și o problemă în ceea ce privește transpunerea directivei europene, așa cum spunea și reprezentanta Comisiei Europene, precum și directiva referitoare la drepturile victimelor. Și, în mod clar, nu există su su resurse suficiente care să fie uh, alocate acestor, uh, acestor tipuri de cauze în instanță, cum ar fi, spre exemplu, uh, sprijinul psihologic și astfel, rând se, încarcă, se încalcă Carta Drepturilor Fundamentale, precum și directivele menționate adinauri. De aceea sunt absolut de acord cu cele spuse de reprezentanta Comisiei Europene. Vom menține deschis această petiție, având în vedere că trebuie să obținem informarea, informațiile necesare uh, din partea autorităților spaniole, să le studiem și Comisia să ne înainteze un raport în acest sens și în funcție de explicațiile pe care le vom primi, vom uh, lua o decizie. Deci, deocamdată, suntem de acord cu răspunsul furnizat de comisie, un răspuns, o, o, temă foarte delicată și trebuie să avem o analiză independentă, o muncă independentă și dincolo de nivelul politic, tocmai pentru a găsi o soluție pentru astfel de probleme. Mulțumesc. Vreau să precizez că acum voi da cuvântul pentru a oferi timp de intervenție în primul rând membrilor comisiei și după aceea colegilor care nu sunt membri ai acestei comisii. Bun, sunteți de acord cu asta? Bun, Rosa, ai cuvântul. Si, un poco la linia de... Da, exact așa cum a spus și Angela Adinaori. Într-adevăr, având în vedere și cele spuse de Comisia Europeană, se pare că transpunerea directivelor europene, mai ales în ceea ce privește directiva referitoare la lupta împotriva abuzurilor sexuale și transpunerea, mai ales articolul 20, uh, sunt mult mai permisive decât ar trebui să fie. Și apoi, evident, în ceea ce privește interesul suprem al copilului, superior al copilului. Uh, în continuare, Trebuie ca statul membru să demonstreze cum transpune această directivă, dar e clar, această petiție trebuie să rămână deschisă și în scrisoarea pe care Comisia o va trimite statului spaniol pentru a ști exact cum anume se realizează această transpunere, este că în fond ceea ce se întâmplă cu transpunerea articolelor 18 și 20, observăm că există un vid. Această transpunere nu este corectă și, în mod clar, petiționarea are perfectă dreptate, așa că va trebui să așteptăm să vedem care va fi răspunsul statului spaniol și, în funcție de informații, vom uh, lua o decizie. Mulțumesc! Excelent! Uh, Soledad. Excelent! Soledad! Gracias, Cecilia! Bueno. Mulțumesc, Cecilia! Da, uh, aceeași, suntem pe aceeași lungime de undă, suntem de acord cu cele spuse de comisie în ceea ce privește cazurile acestea în care implică minori, mai ales cazuri sensibile cum ar fi abuzurile sexuale. Vreau să mulțumesc uh, petiționarei uh, Uh, și diferitelor asociații la baza acestei petiții, pentru că e clar, e nevoie de un sprijin față de acești copii care nu întotdeauna sunt luați în considerare și uh, nu li se uh, um, garantează interesele. Așa că bun venit acestei petiții și vrem să mulțumim Comisiei pentru munca pe care o desfășoară. Evident, petiția rămâne deschisă și o solicităm o monitorizare Uh, pentru că e clar că e nevoie de modificări legislative în așa fel încât interesul superior al copilului să fie luat în considerare. Mulțumesc. Mrs. Stanoca. Doamna Stanoca. Mulțumesc. Aș dori să primesc mai multe explicații din partea Comisiei în legătură cu acele afirmații că vor fi efectuate investigații dacă asemenea abuzuri au loc într-o manieră sistemică. Din petiționara afirmă că există asemenea abuzuri repetate, sistemice, pentru că directiva nu a fost corect implementată. Deci, întrebarea mea la adresa Comisiei este dacă sunteți de acord cu aceste afirmații din petiții sau nu știți cum să procedați, pentru că dacă ne adresăm autorităților spaniole, trebuie să avem un punct de vedere în legătură cu aceste uh, încălcări ale directivei. Sunt uh, cazuri individuale sau Eh, este o situație care se datorează proaste implementări și eh, sunt abuzuri eh, în, în număr mare. Mulțumesc foarte mult, Paul. Cred că există un consens. PP-ul consideră că aceasta este o problemă foarte serioasă. Susținem punctul de vedere al petiționarei și trebuie să existe acest dialog cu autoritățile spaniole. Deci ne dorim ca această petiție să rămână deschisă, să se continue acest dialog. Mulțumesc foarte mult, doamna Albiol. Și după aceea, doamna Sandra Rodriguez, se încheie lista vorbitorilor și după aceea vom da cuvântul și petiționarei în Da, mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc uh, petiționarei pentru munca depusă și pentru faptul că ne-a adus în atenție acest subiect aici, în Parlamentul European. În ceea ce privește răspunsul Comisiei Europene, în care se spune că s-ar putea să existe o încălcare a directivei în ceea ce privește lupta împotriva abuzurilor sex uh, sexuale și directiva referitoare la protecția drepturilor victimelor în ceea ce privește lipsa de protecție oferită Uh, minorilor, lipsa de diligență în aceste cazuri, eu cred că aici ar trebui să cerem Comisiei Europene să accelereze un pic uh, procedura. Și anume, petiția aceasta a fost înaintată în 2015, suntem în 2017 și acum Comisia ne spune că o să ceară informații autorităților. Eu cred că tema aceasta e suficient de gravă în așa fel încât să mai accelerăm un pic eforturile și, din punct de vedere al nostru, al Comisiei pentru Petiții, n-ar trebui să mai tot așteptăm ca demersurile Comisiei Europene pe care le va face să așteptăm să vedem ce și cum, ci ar trebui ca și noi, ca și Comisie de Petiții, să însoțim un pic acest proces și să ne demonstrăm îngrijorarea față de autoritățile din Spania. Cred că asta ar întări munca depusă de către Comisia Europeană și ar putea, într-un fel sau altul, să accelereze un pic lucrurile, pentru că, insist, e o petiție din 2015 și aici există o încălcare eventuală a directivelor. Deci dacă Comisia și-a dat seama de acest lucru, nu văd de ce trebuie să mai așteptăm. Ar trebui și noi, ca și Comisie de Petiții, să facem ceva. Ar trebui măcar să ne ă, ă, înaintăm îngrijorările către autoritățile spaniole, în așa fel încât să se poată acționa mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sandra Rodriguez. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să exprim sprijinul deplin față de propunerile formulate de petiționară și să solicit să se mențină deschisă această petiție. Dar aș dori de asemenea să profit de ocazia acestei dezbateri pentru a solicita Comisiei Europene și Parlamentului prin Comisia noastră să se realizeze o revizuire critică a felului în care se aplică legislația europeană în materie de egalitate, de violență și de abuzuri sexuale. Pentru că mie mi se pare că de multe ori ajungem în astfel de situații tocmai pentru că se utilizează uh, oarecare uh, lipsă de fermitate, există o lipsă de fermitate în momentul în care se transpun textele legislative europene. Și aș vrea să întreb Comisia, cum anume în această petiție um, când vor contacta autoritățile spaniole, vor, uh, vor uh, aborda și sindromul de alienare parentală, așa cum l-a subliniat uh, petiționarea, este des utilizat în justiție în Spania și cum se va aborda necesitatea unui personal bine pregătit, suficient, Uh, în așa fel încât acesta să poată oferi protecție și sprijin acestor victime. Mulțumesc. Credeam că răspunsul Comisiei a fost atât de clar că știm exact cum să procedăm. Deci eu dau acum cuvântul petiționare doamnei Gomez Vinias pentru două minute. Muchas gracias. Da, mulțumesc. Nu pot decât să vă transmit mulțumirea noastră pentru răspunsul din partea Comisiei dumneavoastră. Din punctul nostru de vedere, ca și entități care lucrăm cu, în cazuri mult de, foarte delicate, foarte dificile, este foarte important să putem avansa și să fim în măsură să găsim o cale încât să se discute, să se ancheteze ceea ce se întâmplă în justiția spaniolă cu aceste cauze în instanță. În mod clar, e nevoie de modificări, pentru că e vorba de situații foarte complicate care implică copii, fetițe, băieți, familiile lor. Persoanele afectate întotdeauna ne întreabă dacă nu e suficient în așa fel încât cineva să aibă grijă și de cazurile lor. Deci, e o necesitate clară. Trebuie să acționăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și pentru curajul de a dezvălui aceste situații și pentru angajamentul cu care ați îmbrățișat această cauză. Deci eu vă propun să păstrăm deschisă această petiție și Comisia va continua să se ocupe de acest caz, va menține legătura cu autoritățile spaniole, urmează ca în zilele următoare să trimită o scrisoare autorităților spaniole și noi vom lucra în paralel. De asemenea, vom exprima o scrisoare, vom trimite o scrisoare autorităților spaniole în care ne vom exprima îngrijorarea în legătură cu violarea uh, directivei. Ca să fie clar, că și această instituție a Parlamentului European uh, este interesată de rezolvarea uh, problemei și de o transpunere corectă în practică a acestei directive în Spania. Deci, văd că sunteți de acord procedăm ca atare. Mulțumim tuturor, vă mulțumim pentru că v-ați deplasat la Bruxelles și pentru uh, munca și efortul dumneavoastră în încercarea de a îndrepta lucrurile. Vă dorim drum bun înapoi și trecem la petiția numărul 2654 uh, din 2014 în legătură cu legea 10 din 2012 referitoare la cheltuielile judecătorești. Domnul Francisco Verdun Perez este petiționar, este prezent și îi acord cuvântul pentru 5 minute. Da. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi doresc să vă transmit uh, cât de importantă este problema aceasta a cheltuielor de judecată în domeniul protecției consumatorilor europeni. Această importanță aș putea să o rezum într-o singură frază. Toată legislația de protecție a consumatorilor, și legislația europeană, cât și legislația națională din fiecare stat membru, este virtuală în momentul în care cetățeanul uh, dorește să își aplice drepturile sale, dar pentru asta trebuie să plătească cheltuieli de judecată pe, uh, în instanță. Sunt foarte multe particularități uh, specificități. Cu toții știm, consumatorul întotdeauna este într-o situație de inferioritate față de profesioniști și consumatorii au de suferit de pe urma unor contracte și cu clauze abuzive. Și numărul mic de litigii uh, demonstrează că există niște costuri care, de multe ori, în foarte multe cazuri, consumatorii nu renunță la drepturile lor. Și aceste specificități Uh, și oricum și alte cazuri pe care nu avem acum ocazia să le abordăm, ne-au determinat să um, uh, solicităm un nivel de protecție ridicat pentru toți consumatorii europeni. E ceva indispensabil în așa fel încât să avem o normativă armonizată la nivel de Uniunea Europeană, în așa fel încât să nu mai poată fi solicitate astfel de cheltuieli de judecată uh, din partea unui consumator care dorește să-și apere drepturile și asta indiferent în ce stat membru s-ar întâmpla acest lucru. De aceea eu am venit la Comisia noastră de petiții în interesul tuturor consumatorilor europeni pentru că vă dore, vă, aș dori să se mențină deschisă această petiție și pentru a vă cere ca și Comisia dumneavoastră să facă pașii necesare în așa fel încât într-un viitor apropiat să poată fi adoptată această normativă armonizată mai ales articolul 216, regulamentul Parlamentului European, uh, care necesită uh, un raport din proprie inițiativă pentru a analiza situația și să se propună o rezoluție plenului Parlamentului. Și, în acest sens, aș dori să mă refer foarte pe scurt la subiectul care, de fapt, stă la baza acestei petiții. E vorba de o consumatoare care a solicitat anularea unei clauze contractuale generale, vorba de legea 10 bară 2012, dar uh, i s-a solicitat uh, o somație de plată de 300 de euro, care e de fapt jumătate din salariul uh, minim uh, național. Și această uh, taxă reprezintă o măsură disproporționată care împiedică uh, uh, consumatorul european să-și valorifice drepturile sale. Însă nu am reușit ca nici măcar un tribunal din Spania să fie în măsură să evalueze caracterul disproporționat al acestei taxe tribunalele naționale în foarte multe ocazii nu uh, uh, preiau jurisprudența Curții Europene de Justiție în acest sens și nici Curții Europene pentru drepturile um, omului. Și pot să vă spun că de multe ori aceste decizii nu țin absolut deloc uh, seama de uh, specificitățile din domeniul legii protecției consumatorilor. Legea aceasta a fost finalizată în 2015, s-au înlăturat taxele pentru persoanele fizice, dar Ministerul uh, Spaniol a anunțat o reformă viitoare a acestei legi, ceea ce aduce cu sine și oarecare incertitudine. Uh, și aș vrea să vă atrag atenția și asupra altor uh, situații din alte state membre, având în vedere portalul uh, e-justiție și plecând de la informația ă, înaintată de fiecare stat membru, am constatat ă, două circumstanțe interesante. Mai întâi, există o diferență semnificativă în ceea ce privește um, um, sumele acestea între diferitele state membre, ceea ce înseamnă o discriminare între diferiții consumatori europeni. Unii plătesc mai mult decât alții pentru a-și apăra drepturile și, de asemenea, se dovedește faptul că informațiile referitoare la cheltuielile de justiție nu uh, fac niciun fel de aluzie a existenței unei astfel de taxe în materie de protecție a consumatorilor. Deci statele membre nu țin seama de specificitățile protecției consumatorilor în momentul în care vorbim despre cheltuieli de judecată. Și în final, uh, Aș dori să repet încă o dată faptul că pentru a avea un raport, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor europeni, se poate obține doar printr-o normativă armonizată care să îi protejeze pe toți consumatorii europeni exact în același fel în momentul în care aceștia doresc să-și apere propriile drepturi. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, reprezentantul Comisiei, cred că este domnul Eric Degelberg, da? Nu se întâmplă frecvent să avem reprezentanți din uh, Suedia. Voi încerca să vorbesc în engleza mea cu accent suedez. Aveți pe mesele dumneavoastră răspunsul nostru, nu trebuie să intru în amănunte. Ce răspundem noi eh, este că eh, am analizat eh, costurile de judecată. Există un studiu care aproape că a fost finalizat. Mai așteptăm un răspuns din câteva state, dar știm uh, care este situația din Spania, știm, avem o imagine de ansamblu în legătură cu cheltuielile de judecată din Europa. Este clar că trebuie să facem și o comparație în funcție de salariul minim din fiecare țară, dar până la urmă cheltuielile de judecată sunt la latitudinea fiecărui stat membru. Există o șansă în baza tratatului să încercăm să armonizăm aceste reguli, dar nu se va realiza un asemenea demers uh, foarte ușor. În clipa de față, Comisia nu intenționează să declanșeze un asemenea uh, Uh, solicitare de armonizare a costurilor de judecată. Pentru că nu vorbim de fapt doar de uh, cheltuielile de judecată. Uh, când uh, cetățeanul se adresează unei instanțe, există cheltuieli și cu apărătorii, depinde după aceea dacă e vorba de uh, asistență juridică, e vorba de asigurări. Cel puțin în clipa de față nu putem pe plan european să găsim o formulă general valabilă. Acestea fiind zise, sigur că uh, nu se poate ca uh, Uh, justițiabilului să îi se bareze accesul la judecată datorită unor costuri foarte ridicate. Dar uh, nu uh, putem, cum spuneam, să găsim calea aceasta a armonizării cheltuielor de judecată pe plan comunitar. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și uh, dau cuvântul acum colegilor care doresc să intervină. Doamna Solida, după aceea domnul Marias. În primul lugar, gracias. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc petiționarului pentru că a abordat acest subiect. Să împiedici accesul la un drept fundamental, eu cred, din punctul meu de vedere, este ceva ce poate fi pus în semnul întrebării. Mă întreb dacă e legal uh, introducerea unei astfel de, uh, de, de taxe, pentru că se împiedică uh, exercitarea unui drept fundamental. Și în al doilea rând, e clar că aici vorbim și despre principiul proporționalității și despre faptul că această taxă nu este proporțională și că uh, duce la apariția unor astfel de dificultăți și a unor discrepanțe între statele membre. Și propunerea mea este să menținem deschisă această uh, petiție, pentru că e o temă importantă care ar necesita un studiu din partea comisiei noastre și eventual un raport la comisia jurii, pentru că e vorba de protecția consumatorilor și, evident, ar trebui să găsim o, un răspuns uh, în așa fel încât o inițiativă din partea Parlamentului să pună capăt unor astfel de situații. Domnul Marias, mulțumesc, doamna președintă. Este un subiect foarte important, pentru că este o chestiune cât se poate de serioasă și anume uh, existența unui sistem juridic corect, drept și e vorba de accesul justițiabilului la un proces echitabil. Ceea ce răspunde Comisia mi se pare a fi insuficient, pentru că până la urmă e vorba de accesul la justiție și la um, o procedură echitabilă. Asta este important pentru fiecare cetățean. Dacă acum constatăm că într-un anume stat membru cheltuielile de judecată sunt foarte ridicate, sau uh, um, că trebuie um, făcute eforturi financiare și uh, pentru a avea uh, pur și simplu acces la un proces, asta încalcă până la urmă Carta Drepturilor Fundamentale. Dacă avem o legislație și avem o legislație pentru protecția consumatorului, atunci trebuie să înțelegem că această legislație trebuie să funcționeze în statele membre ale Uniunii Europene, iar prin stabilirea unor costuri de judecată foarte ridicate, nu permiți, de fapt, accesul cetățeanului uh, la un proces echitabil. Deci, uh, eu pot să vă dau exemple și din Grecia, pentru că avem o lege din anul 2006 care stabilește cheltuielile de judecată și uh, costurile pe care trebuie să le plătească un uh, pensionar um, nu sunt uh, proporționale cu uh, nivelul pensiei ci sunt mult prea ridicate în comparație cu nivelul pensiei. Deci este vorba despre o încălcare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Deci și mai există un alt subiect în legătură cu impozitarea. să eh, ne gândim că este vorba de 20.000 de euro impozit eh, pe care o persoană trebuie să o plătească. Dacă eh, dorește să atace această solicitare din partea inspectorilor fiscali, trebuie să mai plătească 50% din nivelul impozitului taxă de judecată. Păi, în cazul acesta este practic imposibil să îi se mai facă dreptate și Ehm, de asemenea, amenziile sunt foarte mari. Deci sunt de acord cu colega Capeson, ar trebui să supunem atenție și comisiilor libe și jurii această chestiune pentru că sunt aspecte foarte importante, iar Comisia trebuie să vadă în ce măsură are competențe pe plan comunitar, pentru că se încalcă principiul proporționalității și se încalcă dreapta, drept, Carta Drepturilor Fundamentale ale cetățenilor, pentru că nu pot să beneficieze de uh, un proces echitabil. Și pot să-mi imaginez, doamna președintă, că există multe alte cazuri asemănătoare pe care ar merita să le analizăm. Trebuie să vedem dacă nu e vorba de uh, discriminarea cetățeanului datorită acestor uh, cheltuieli de judecată foarte ridicate, care spuneam că uh, sunt uh, întâlnite și în uh, Grecia. Mulțumesc foarte mult! Mrs. Stanoka. Doamna Stanoca. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc uh, petiționarului pentru că, într-adevăr, este o problemă foarte importantă și, din punctul meu de vedere, și am înțeles că nu doar pentru Spania, ci și pentru multe alte state membre, mă întreb de ce Comisia are nevoie de atâta timp pentru a efectua acest studiu comparativ. Pentru că trebuia să analizeze legislația din respectivul stat membru. Este, nu este o legislație nouă, este, sunt reglementări destul de vechi din în anul 2015, noi suntem deja în anul 2017, dar oricum aș uh, invita Comisia să își urgenteze activitatea pe marginea acestor petiții. Până atunci putem să păstrăm deschisă petiția. Mulțumesc, doamna Valina. Sí, gracias, Cecilia. Da, mulțumesc, Cecilia. Eu nu pot decât să fiu absolut de acord cu colegii mei care au luat cuvântul înaintea mea și cred că accesul la justiție este un drept, nu un privilegiu, ci un drept. Și mai concret, vreau să mulțumesc domnului petiționar, pentru că mai mult decât atât, la noi, în țara noastră, există politici de austeritate, de reduceri bugetare, de sporirea șomajului, mai ales în rândul tinerilor, peste 50%. Sunt cifre spectaculare. Și se stabilesc niște cheltuieli de judecată, niște taxe de judecată așa, după cum s-a spus, reprezintă mai mult de 50% din salariul minim de la noi, din Spania. De aceea niciun lucrător nu poate să aibă o cale de atac în cazul în care este, nu știu, licențiat, disponibilizat și așa mai departe. Deci, e nevoie de o reformă. Pentru că altfel cei care au bani au acces la justiție și cei care nu, nu au acces la justiție. Deci, vedeți, e o temă serioasă, importantă și e o temă pe care Comisia Europeană ar trebui să o abordeze în mod serios, să găsească o soluție, pentru că nu e vorba doar de Spania, ci și de alte țări. Și eu cred de asemenea că e vorba și de o temă a drepturilor fundamentale. Dreptul de acces la justiție nu e un privilegiu, e un drept, un drept de bază. Justiția trebuie să fie ceva universal și deci accesibil tuturor. Mulțumesc! Rosa. Sí, gracias. Rosa. Da, mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc petiționarului. Într-adevăr, așa cum a spus Comisia Europeană, nu există o armonizare în ceea ce privește taxele și cheltuielile de judecată fixate de fiecare stat membru. Dar e adevărat că Curtea de Justiție a Uniunii Europene și jurisprudența în domeniu a vorbit de principiul de echivalență și de principiul uh, Uh, eficacității și trebuie, faptul că aceste cheltuieli de judecată trebuie să fie proporționale. Nu trebuie să facă în așa fel încât exercitarea acestui drept să devină imposibilă. Și e clar că asta figurează în uh, de, deciziile luate de curte. Acum aș cere Comisiei Europene să ne spună care în ce situație se află lucrurile în momentul de față în diferitele state membre, care este interpretarea, dacă e ceva abuziv, dacă nu e abuziv, dacă e proporțional, dacă e eficient, în funcție de fiecare situație de la stat la stat. Și apoi, eventual, să discutăm cu Comisia Jurii și să cerem Comisiei Jurii, eventual, să obțină această informație din partea Comisiei Europene, în așa fel încât să putem redacta o linie de gândire pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Încheiem aici lista vorbitorilor pe marginea acestui subiect. Dau cuvântul înapoi petiționarului. Ați ascultat punctele de vedere exprimate de către reprezentanții diferitelor grupuri politice din Parlamentul European. Poate aveți ceva de adăugat. Dionis. Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții. Dumneavoastră, ca și reprezentanți ai cetățenilor Uniunii Europene, trebuie să înțelegeți că în materie de protecție a consumatorilor, problema de multe ori nu reprezintă legislația, ci punerea în practică a legislației și diferitele proceduri și dificultăți cu care se confruntă consumatorul. Și astfel, una din trăsăturile cel mai importante ale protecției consumatorilor reprezintă diferitele mecanisme procedurale care ar trebui să ne permită să analizăm în practică concret cum anume se realizează, uh, cum anume sunt exercitate aceste drepturi. De multe ori consumatorii nu sunt gata să se confrunte cu toate aceste dificultăți pe care trebuie să le depășească. De aceea e nevoie de o armonizare sporită la nivel de norme care să permită o garantare a drepturilor oferite și garantate de către legislația europeană. Um, poate că ar fi bine să avem un mecanism armonizat la nivel european, ca și procedura alternativă față de uh, uh, ceea ce se oferă la nivel de legislație națională. Și trebuie să încurajăm utilizarea unor proceduri europene care ar putea fi invocate de către uh, consumatori uh, e vorba de mecanisme care de multe ori nu sunt deloc cunoscute de către uh, instanțe și uh, nu uh, sunt puse în aplicare prin uh, formularele adecvate. De aceea cred eu că e nevoie de o armonizare la nivel european, de o armonizare a felului în care consumatorii pot să-și exercite drepturile. Și e clar că o astfel de normă de armonizare ar duce treptat la o eliminare a cheltuielilor de judecată și a taxelor de instanță. Mulțumesc! Excellent, thank you very much! Mulțumim! Cred că putem încheia acum acest uh, punct. Suntem cu toții de acord, cred că trebuie să rămână deschisă petiția. Uh, comisia ne-a explicat și ea că lucrează pe acest dosar. Nu știu dacă cerem prea mult uh, dacă am spera să obținem ceva, o finalizare la această petiție înainte de finalizarea studiului general la care lucrați. În orice caz, petiția rămâne deschisă. Sigur, vom aștepta într-o bună zi și prezentarea studiului general privind situația din toate statele membre. Dar, uh, Ideea este că trebuie să ne asigurăm că obstacolele procedurale care împiedică accesul cetățenilor la justiție eh, sunt combătute. De asemenea, eh, ar trebui să trimitem acest dosar spre informare și către Comisia Jurii, care la rândul ei va putea lua notă și aviza dacă trebuie să implice. Comisia. Da, mulțumesc, doamna președintă cred că e nevoie să uh, intervin din nou foarte pe scurt. Mai întâi, uh, studiul pe care l-am lansat nu se referă doar la cheltuielile de judecată, ci în general despre protecția consumatorului și căile de uh, acces la justiție. Este condus de către un specialist de la Institutul Max Planck în Luxemburg, un eminent jurist și deci studiul se va ocupa nu doar de aceste costuri, cheltuieli de judecată, ci de contextul general. Printre uh, concluziile preliminare, bun, știu, echipa de oameni de știință a spus că nu se așteaptă neapărat adoptarea unor măsuri ulterior, dar sigur, comisia va, va decide până la urmă dacă așa stau lucrurile sau nu. Ce încă ceva aș vrea să clarific. Pentru noi uh, e clar că da, s-ar putea să fie nevoie să acționăm uh, pentru a facilita protecția consumatorului. În sine principiul este clar, dar apoi rămâne de văzut ce, cum și unde se poate acționa la nivel comunitar, apoi sub ce format, deci la nivel practic, cum pot interveni cum poate interveni administrația UE. Păi tot la nivel practic, dați-mi voie să-mi consult notițele. Da, uh, în ce privește eventual armonizarea cheltuielor de judecată, e bine, ar fi incredibil de greu să convingem toate statele membre, atât la nivel politic, cât și practic. E foarte complicat. Și pur și simplu, cum s-ar putea uh, defini un sistem care să corespundă uh, la 28 de state membre? Practic, uh, e adevărat, da, că uh, factorul de descurajare principal care împiedică pe oameni să recurgă la justiție ține de fapt de cheltuielile, onorariile avocaților. Și bun, asta nu e ceva pe care poate să intervină UE. Și încă ultimă idee. Noi am solicitat tuturor statelor membre să uh, ne pună la dispoziție prin intermediul administrațiilor judiciare toate informațiile statistice de care le spun. Și multe state membre ne-au răspuns că <laughs> nici ei nu dispun neapărat de acele statistici. Deci am vrea să știm și să putem spune mai multe, dar mm, deocamdată uh, așteptăm din partea statelor membre mai multe date statistice. Președinte, mulțumim pentru aceste clarificări și vă dorim uh, mult succes în uh, continuarea muncii pe acest dosar. Și, bineînțeles, în efortul de a reduce obstacolele în calea protecției consumatorului, inclusiv accesul la justiție. Deci rămânem în contact și menținem canalul de dialog deschis cu Comisia. Bun, mulțumesc din nou și petiționarilor pentru deplasarea lor astăzi aici. Veți ține legătura cu secretariatul și vă urăm drum bun înapoi spre casă. Iar acum, haideți să trecem la punctul următor. Știți de fapt că uh, domnul Maria s-a solicitat amânarea acestei petiții până pe 30 de mai și acum, deci, cea care urmează este petiția 0538 uh, în ce privește uh, combaterea cametei, domânzile prea ridicate de către băncile nu e. Petiționarul nu este prezent, dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, doamna președinte, bună ziua tuturor. Bun, din câte știu, ne vom ocupa de două petiții cărora Comisia le-a oferit un răspuns deja, eh, ambele eh, se referă la această temă a dobânzilor prea ridicate. Eh, o petiție din Italia Deci, petiția italiană uh, se uh, referea la faptul că de la un anumit nivel al dobânzii ar trebui să se vorbească despre uh, o situație de camătă. Apoi, este cealaltă petiție care se referă la nivelul dobânzii aplicat în cadrul creditelor ipotecare în Cipru. Bun, în primul caz, Bineînțeles că rata dobânzii este o temă sensibilă și tocmai de aceea noi am inclus în directiva privind creditul ipotecar, directiva NCD, cerințe detaliate de informare a clientului înainte de semnătură. Clientul să știe, să înțeleagă ce îi se propune, însă există și direct directiva privind uh, clauzele neloiale contractuale prin care se încearcă protejarea consumatorului de anumite practici și, și clauze neloiale în, în contracte. Deci, practic, bun, este evident că Astea sunt, cadr, acesta este cadrul legislativ uh, general, nu putem noi interveni direct la nivel de detaliu, dar mm, totuși credem că putem, putem uh, uh, oferi un anumit sprijin și în aceste cazuri, mm, mai ales în aspectele care țin practic de legislația concurenței. Și și, de exemplu, regulile de concurență, în ce privește ratele dobânzii între instituțiile de credit. Deci aici intervine directiva MCD privind creditul ipotecar și principiul pașaportului bancar european, pentru că pe viitor vom facilita accesul la piața creditului ipotecar operatorilor din alte țări și ridica nivelul de concurență. De asemenea, Comisia a adoptat recent un plan de acțiune uh, referitor la uh, protecția consumatorului de servicii financiare. Și um, acest plan uh, prevede și o analiză generală a situației în domeniul creditelor pentru consumatori. Cum în ce privește uh, petiția domnului Adolfo Pablo Lapi din Italia, care uh, uh, se plânge de uh, legea privind camata, care a fost uh, uh revizuită în 2002 în Italia și mm, conform petiționarului se plânge că plafonul a fost atât de mult ridicat uh, a dublat practic în urma acelei reforme și solicită, deci domnul Lapi, comisiei, să declare că articolul 2 din legea 1896 uh, este uh, neconstituțională, având în vedere tratatele europene. Bun, noi am explicat deja în răspunsul nostru în comisia în uh, cadrul studiului din, sau din 2009-2010 care oferea o perspectivă generală asupra restricțiilor în privința dobânzii existente în diferitele state membre, pentru că la nivelul UE nu există un astfel de plafon sau de mecanism de plafonare. Deci studiul respectiv ne uh, permitea să vedem că situația este foarte variată. Definiția pentru camătă variază mult de la un stat membru la altul. Eh, deci și cadrul legislativ național uh, variază, dar acolo se stabilesc lucrurile la nivel național. Deci Italia a decis schimbarea unui astfel de plafon. Bun, petiționarul critică metodologia reținută de Italia, dar dat fiind că e vorba de o competență națională, Comisia nu poate să facă comentarii pe acest uh, punct. Noi constatăm doar că respectivul plafon constituie pur și simplu un cadru general deci nu ne-am așteptat nici ca majoritatea credetelor să tindă sau să se apropie de acel plafon eventual. Deci, în opinia noastră, dacă um, pe piață este uh, stimulată concurența și intrarea mai mulți operatori, poate lucrurile s-ar îmbunătăți. Iar acum aș vrea să mă refer pe scurt și la petiția um, cetățeanului cipriot, doamna președinte, îmi pare rău, nu cred că uh, e bine să procedăm așa. Petiționarul este prezent aici și, conform regulilor, își va prezenta uh, direct opiniile, după care veți putea răspunde. Bun, deci uh, ați încheiat în ce privește petiția domnului Lapi din Italia? Bine, în acest caz deschid dezbaterea pentru colegi, pentru că petiționarul nu este prezent. Dacă cineva dorește să intervină, doamna Evi. Ați cerut cuvântul? Am înțeles bine? Însă, înainte de toate, doamna Evi. Mulțumesc, dar îmi uh, face plăcere să-i ofer cuvântul colegului meu, Marco Vale. Mulțumesc, doamna președinte. Adevărul este că calitate de deputat în Comisia Econ, uh, sunt foarte interesat de această temă, pentru că această lege din Italia, într-adevăr, a dus la uh, ridicarea uh, acestor rate ale dobânzii aproape de camătă și bun, la vremea respectivă era destul de greu de obținut un credit, a hotărât modificarea legii, uh, domnul Monte la vremea respectivă a oferit tot felul de argumente tehnice, amintiți guvernul tehnocrat, ni s-a spus, uh, era o situație urgentă. Între timp urgența cred că a trecut, dar iată că uh, această lege se aplică în continuare, o situație de criminală, mi se pare, pentru că ratele dobânzii au crescut foarte mult și ce se întâmplă de fapt. Nimeni nu se poate atinge de interesele celor puternici al, ale băncilor. Deci, practic, dobânzile sunt atât de ridicate încât putem vorbi de camătă. Sigur, știu deja că în această problemă Comisia nu poate interveni, dar uh, Comisia este competentă pe tot felul de alte aspecte în, în materie fiscală și poate emite recomandări care nu sunt neapărat obligatorii, dar eventual pot fi acceptate de statele membre. Așa că mă întreb, oare Comisia nu ar putea mm, efectua o analiză a acestor uh, rate ale dobânzii care ar putea fi considerate camătă în Europa? Și atunci poate, dacă Comisia ar oferi uh, Eh, niște date clare privind respectivele țări. Poate că, deci, eh, am pus, comisia ar putea totuși formula măcar niște recomandări care să ajungă la urechile administrațiilor naționale și care eventual ar putea fi sensibile și care poate nu vor lăsa în continuare uh, uh, să se aplice așa numitele legi de urgență. Pentru că, deci, poate Comisia s-ar, ar putea analiza situația și oferi niște recomandări pentru întreaga Uniune, nu doar pentru Italia. Poate că acele orientări ar putea conține, deci, ceva sugestii de îmbunătățire. Deci poate că s-ar putea, spre sugera ca statele membre să determine un plafond din, pornind de la care ne aflăm în situație de camătă. Și lucru de care să se țină cont în, în materie de practici de credit. Președinta, îmi cer scuze, nu mi-am dat seama că uh, mm, nu sunteți membru al comisiei, dar am greșit, în fine, colega noastră v-a cedat locul. Acum, domnul Chirio are cuvântul. Cirio se corectează președinte. Mulțumesc. Este o temă importantă, sensibilă, uh, care afectează foarte mult pe oameni, pentru că relația cu băncile nu este ceva care se referă doar la întreprinderi și operatori economici, e ceva care contează pentru toți oamenii, pentru familii, pentru viața cotidiană. Și eu cred că Comisia trebuie într-adevăr să ofere un uh, răspuns, un, semn, răspunsul răspuns sau un semnal important. Pentru că este totuși o competență a UE, uh, a Uniunii Europene și în, în acest sens. Dacă, da, deocamdată, bun, ne înțeleg că putem spune, sigur, înțelegem că e important, dar iată că e vorba de o competență națională, strictă. Însă, mie mi s-ar părea destul de ciudat, cel puțin, că cei care, pe de-o parte, se plâng că Europa prea se bagă peste tot, pe de altă parte, tot aceea să vină să spună Europa poate ne-ar putea oferi câteva orientări, să ne spună ce am putea face. E destul de contradictoriu. în măsura în care, deci, anumite persoane tot strigă peste tot că UE ar trebui să se implice mai puțin. Deci, bun, și eu sunt de acord că este uh, o temă importantă, dar, având în vedere răspunsul oferit deja de comisie, aș prefera să închidem această petiție, în orice caz. În, uh, având în vedere intervenția colegului, da, poate că nu ar strica dacă am avea totuși o analiză a diferitelor uh, rate ale dobânzii practicate în diferitele state membre, care poate ne-ar putea ajuta și pe viitor, că pentru că, spre exemplu, și petiția care urmează se referă la aceeași temă. Deci poate am putea închide această petiție, o menținem pe următoarea deschisă și așteptăm aceste date, pentru că nu ține de competența UE. Mulțumesc, spune președinta, doamna Evi. Mulțumesc, doamna președintă. Iau totuși și eu cuvântul pe marginea acestei petiții, pentru că pe mine mă miră că un reprezentant al PPE-ului, deci grupul politic cel mai pro-UE din Parlamentul acesta, uh, iată că acum ne îndeamnă la prezervarea uh, independenței statelor membre. Uh, deci eu nu cred că întrebarea care se pune aici este dacă vrem mai multă sau mai puțin Europa. Noi, în orice caz, la mișcarea 5 stele, denunțăm de multă vreme sistemul uh, creditelor uh, bancare existent, care este viciat și care avantajează, înainte de toate, băncile și instituțiile uh, de credit. Deci, practic, la asta se referă și petiționarul, când uh, consideră că anumite de dobânzii uh, echivalează cu camata și uh, ne-am putea cu toții aminti de uh, nenumărați întreprinzători care uh, au fost sugrumați de aceste practici bancare demne de cămătărie. Și aici cred că putem vorbi pe bună dreptate și de uh, o uh, lipsă de funcționare corectă a autorităților de control și de supervizare a acestui sector, cel puțin în Italia. am putea spune chiar că uh, relația normală între controlor și controlat nu s-a respectat, nu s-a aplicat. Uh, băncile ar trebui totuși să ajungă mai des uh, în fața tribunalelor și ele, nu doar debitorul oamenii. Și dacă se stabilește în instanță că o bancă este la rândul ei vinovată și ea trebuie să ramburseze. Deci, mișcarea noastră, 5 stele, considerăm că atât pe planul Uniunii Europene cât și la nivel național ar trebui să intervină o reformă uh, generală a sistemului uh, financiar și bancar, încât să existe o separare netă între activitățile uh, de creditare tradiționale și activitățile de speculă financiară. De altfel, această reformă care este necesară atât la nivelul UE cât și la nivel național ar fi de dorit să se întâmple cât mai repede, de aceea noi solicităm să menținem deschisă această petiție. Vă mulțumesc! Precizez și pentru astăzi și pentru ședințele viitoare. Dacă colegii din Italia au conflicte personale de rezolvat între ei, o pot face și în afara ședințelor noastre. Ar fi Eh, destul de amabil. Deci, eh, vă reamintesc tuturor că ședințele noastre sunt eh, transmise în direct pe internet, deci nu este locul în care să facem cu toții declarații în numele mișcării noastre politice. Doamna președinte, țin să precizez că nu am făcut vreo mm, declarație împotriva cutărui sau cutărui partid politic, ci m-am referit exact la mișcările politice prezente aici în Parlament și implicate în ședință. Președinte, da, mulțumesc că am luat notă. Iar acum, uh, haideți să ajungem la o concluzie pe marginea acestei petiții. Deci, s-a propus să rămână deschisă. Suntem de acord? Sau, îmi cer scuze, spune președinte, dar eu nu am înțeles bine încă. Eu vreau să tragem o concluzie. Dacă înțeleg bine, propuneți să trimitem o scrisoare petiționarului prin care uh, să sfătuim să se adreseze direct uh, Băncii Naționale din Italia sau Ombudsmanului pentru Servicii Financiare și noi să-i oferim de altfel câteva informații tehnice cum anume să-și depună această plângere. Și după aceea noi am putea închide petiția. Uh, pot proceda în acest fel? Se pare că da. Bun, notez o opinie diferită din partea uh, mișcării 5 stele, dar altfel cred că există o majoritate, procedăm așa. Și uh, Acum putem uh, trece și la următoarea petiție 1721 din 2014, adresată de colegul nostru Takis Haci Georgiu, referitor la ratele dobânzii extrem de ridicate în, pentru creditele ipotecare în Cipru. Și vă invit pe toți să vorbiți cu foarte mare grijă, pentru că colegul nostru petiționar este prezent printre noi. Reamintesc de altfel tuturor că aceleași uh, reguli uh, urmează să se aplice. Deci și membrii comisiei noastre, ca oricare alt cetățean, pot uh, prezenta o petiție. Apoi, în momentul în care petiția este discutată la noi în comisie, petiționarul, la fel ca oricare alt cetățean, își poate prezenta păsul, însă nu poate să participe în calitate de membru al comisiei la procesul de luare a decizii și la dezbaterea sau eventual la vot. Deci nu va vota privind propria sa petiție. În orice caz, uh, vă oferim uh, cuvântul să ne prezentați uh, poziția dumneavoastră privind această petiție. Aveți cuvântul. 5 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, sigur că fiecare Uh, om politic uh, poate să prezinte un subiect și în calitate de cetățean. Și cred că Exact acest lucru trebuie să-i confere și omului politic uh, sentimentul că um, are o valoare, indiferent de culoarea politică pe care o reprezintă. Aici este vorba despre activitatea pe care o desfășurăm noi în această comisie. Dați-mi voi să spun că atât uh, uh, din partea domnului Vali, cât și din partea doamnei Evi, am auzit unele lucruri pe care le-aș fi spus și eu, deci ar fi putut să fie și argumentele mele. Tocmai de aceea pot să am o intervenție concisă. Dobânzile din Cipru, dar și din uh, câteva alte state membre sunt uh, absurd de mari. Nu uh, vezi nicio logică care să le justifice. Și uh, ar trebui să găsim o soluție. Și există un răspuns din partea comisiei, dați-mi voie să dau citire unui fragment din acest răspuns, dacă înțeleg corect lucrurile. Este vorba de următoarele. Iar uh, aceste afirmații nu sunt menite să mă liniștească. Este vorba de articolul 4 din directivă în care se spune că nivelul dobânzilor trebuie să fie considerat un fel de uh, despăgubire sau plată pentru o prestație, pentru un serviciu. Deci dacă nu se pun la dispoziție servicii sau mărfuri, atunci um, este atacabil din partea băncii um, fără ca persoana beneficiară de credit să poată să se adreseze unei instanțe. Deci uh, uh, trebuie să ne gândim că cetățenii au niște drepturi uh, până la urmă și aici li se interzice să facă uz de ele. Aș vrea să știu dacă și în alte state membre există situații similare. Dacă un cetățean își ipotechează un bun pentru un credit pe care îl primește alt cetățean, atunci banca are dreptul să ridice valoarea de 50 de mii de um, euro um, și să obțină bunul garantat. Nu știu dacă este logic să se întâmple așa. Comisia Europeană spune că prin directiva din 2014-17 care a fost adoptată ieri de către Parlament, alaltă ieri de către guvernul cipriot, spune că trebuie să existe până la urmă prevederi suplimentare. Comisia spune că prin această directivă, prin transpunerea ei în practică, problema ar fi rezolvată, pentru că ar putea să funcționeze un fel de concurență în Cipru. Un cipriot ar putea să obțină un credit și din alt stat membru. Deci, eu trebuie să vă spun că m-am adresat unei bănci din Belgia pentru a obține un credit și ar trebui de asemenea să prezint o garanție. Uh, mi-am dorit uh, să achiziționez un bun în Belgia. Dar uh, asta înseamnă că nu trebuie să mă mai supun și reglementărilor din alt stat membru. O susțin pe doamna Evi. Este foarte clar că PPE-ul uh, își dorește tot mai multă Europa, dar acum se face trimitere la uh, competențele statelor membre. Cum este posibil să obții un credit, să zicem, ca cipriot din partea unei bănci germane, dacă după aceea se solicită să, să faci dovada că ai bunuri în Germania. Mie mi se pare că această cale nu poate fi soluția pe care o așteptăm, pentru că teoria pe care se bazează Uniunea Europeană este să stimulăm competitivitatea. Ei bine, aici însă nu e, prin răspunsul Comisiei nu stimulăm competitivitatea. Comisia afirmă că băncile au dreptul să stabilească dobânzile uh, pe care le doresc și că nu ai dreptul să te adresezi unei instanțe. Eu mi-aș dori ca această petiție să rămână deschisă și aștept din partea Comisiei Europene uh, să își actualizeze răspunsul pentru că această directivă 17 din 2014 a fost adoptată pe 28 aprilie de către Parlamentul din Cipru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Marias. Da? Este vorba de Domnul Marias, greaca pe, de care vă serviți, doamna președinte, este aproape perfectă, dar uneori totuși trebuie să fie corectată. Subiectul acestei petiții din partea colegului Hagi Gheorghiu și petiția precedentă se referă la probleme care îi preocupă pe cetățeni în clipa de față. Avem o situație în care băncile au o poziție dominantă Asta înseamnă că pot să pretindă dobânzi foarte ridicate. De fapt, sunt un fel de stat în stat. Este una din concluziile mele. Cea de-a doua concluzie, criza bancară pe care am avut-o, a dus la uh, faptul că cetățenii au trebuit să salveze băncile până la urmă. Deci uh, statul a recap capitalizat băncile din Grecia, din Cipru, prin banii contribuabililor. Dar atunci când cetățenii uh, solicită un credit din partea băncilor, nu mai pot să returneze banii pentru că dobânzile sunt ridicate. Și există o bancă centrală europeană care de asemenea uh, joacă un rol se practică un fel de cămătărie la nivelul băncilor, iar instanțele din uh, Grecia și din uh, Cipru și din alte state uh, chiar au dat definiții legate de această cametă. Nivelul dobânzilor este un fel de uh, plată pentru bancă pentru serviciile oferite, dar nu cred că banca poate să uh, Um, pretindă orice um, sumă um, dorește ca dobândă, pentru că într-adevăr se ajunge în felul acesta la un fel de camătă bancară. Uh, nu este posibil să acceptăm uh, o asemenea procedură pe plan european, pentru că uh, există până la urmă și posibilitatea ca cetățeanul să obțină un credit din partea băncii dintr-un alt stat. Dar eu cred că prin această petiție, de fapt, trebuie să atragem atenția asupra unei mari probleme pentru toți cei care uh, au obținut credite în franci uh, elvețieni. Pentru că aici au apărut nu doar problema dobânzilor, ci și problemele de curs de schimb eh, valutar între uh, diversele valute și avem 70 de mii de cetățeni din Grecia care au obținut credite în uh, franci elvețieni și care nu mai au posibilitatea să returneze banii. Deci hmm, trebuie să luăm poate unele decizii care să poată să funcționeze și retroactiv, nu să rezolve problemele doar pentru viitor. Cred că din acest punct de vedere ar trebui să analizăm această problematică um, la modul mai general, pornind de la situațiile din Italia și din Cipru sumele și um, taxele pe care le pretind um, băncile. Există o lege din 1997, legea 128, care stabilește foarte clar uh, care poate fi procentajul uh, pe care pot să-l atingă dobânzile. Dacă există o întârziere de plată, atunci se percep uh, taxe la dobânzi. Deci, sigur că poți să soliciți până la urmă uh, și un drept să întârzi plățile, dar în felul acesta, prin comision la dobânzi, ajungi din nou la incapacitate de plată. Eu cred că ar trebui să ne adresăm uh, printr-o scrisoare guvernului cipriot pentru a primi un răspuns în legătură cu modul în care gândește să rezolve această problemă, dar o asemenea scrisoare trebuie să o adresăm și Băncii Centrale Europene, domnului Draghi, pentru a vedea cum vede domnia sa lucrurile, pentru că chiar dacă nu este principalul vinovat, are o responsabilitate și uh, trebuie să știm cum putem rezolva această situație pe viitor. Și eu cred că acest subiect va trebui să-l uh, analizăm și pe viitor. Petiția trebuie să rămână deschisă. Să ne gândim după aceea și că băncile pot să vândă până la urmă a, aceste contracte de creditare altor bănci. Și pot în felul acesta să transfere problema uh, Spaniei, uh, Greciei uh, la dobânzi și mai ridicate. Asta înseamnă că cel care a primit creditul nu mai poate să returneze banii, în schimb băncile între ele fac afaceri. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul din nou domnului Steiner pentru cea de-a doua petiție. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mă concentrez acum uh, pe spusele deputatului cipriot și pe spusele deputatului din Grecia. Când am uh, intervenit anterior, am subliniat importanța existenței competiției. Sunt de acord cu dumneavoastră că uh, nu este un panaceu universal competiția, dar trebuie să vedem și care sunt motivele pentru care ratele dobânzilor, din nefericire, uh, în Cipru și am putea spune că și în Grecia sunt deosebit de ridicate în ciuda politicii Băncii Centrale Europene privind dobânzile. Sigur că băncile doresc să facă profit, dar noi analizăm situația curentă din Cipru și dacă vedem la ce privește uh, creditul pe 5 ani uh, pentru creditul ipotecar, pe 5 ani este de 6% și ar trebui ca 6 0,25 uh, să fie rata dobânzilor propusă de către Banca Centrală Europeană, făcând o comparație cu situația celui care primește un credit în Germania, această rata dobânzilor este foarte ridicată. Dar, din nefericire, în Cipru, începând de astăzi, există cea mai ridicată rată a creditelor neperformante cam 50%. Uh, În alte state membre acest nivel este între 5 și 7%. Deci dacă uh, banca cipriotă poate să uh, obțină banii pentru a-i împrumuta ieftin, noi uh, am putea uh, vedea uh, mai multă creștere economică, mai multe investiții, dar atunci când împrumută banii, trebuie să se întrebe care este șansa ca eu să reușesc să primesc cu regularitate ratele din creditul acordat, deci să încasez banii pentru că uh, trebuie să acopere până la urmă și uh, acele cheltuieli care țin de creditele neperformante. Și asta până la urmă poate să ducă la o rată a dobânzilor foarte ridicată. Ne-am confruntat în Irlanda cu o situație asemănătoare, pentru că știm că uh, și în Irlanda a existat un fel de criză tip real estate. Băncile uh, au suferit pierderi substanțiale și au existat de asemenea plângeri că dobânzile au și toate tipurile de comisioane bancare au fost foarte ridicate. Noi, la nivelul Comisiei, am analizat asta în baza rapoartelor de țară, dar Banca Centrală din Irlanda a decis la un moment dat să lanseze uh, uh, un, să stimuleze competitivitatea din sectorul bancar pentru uh, a analiza dacă până la urmă comisioanele impuse uh, corespund uh, riscului asumat de către bancă prin uh, operațiunile de creditare sau se urmărește un profit exagerat și excesiv. Eu aș sugera să încercăm să determinăm o asemenea acțiune pe plan național. Dar dacă îmi permiteți, Aș dori să vă informez și în legătură uh, cu directiva privind creditul ipotecar din Cipru. Ne bucură faptul că Parlamentul Cipriot în pe 28 aprilie a adoptat această directivă privind creditul ipotecar. Termenul limită ar fi fost 21 martie 2016, deci oricum s-a întârziat un an. Dar Cipru nu este singura țară care a întârziat în transpunerea în practică a acestei directive. Noi am uh, analizat Cipru, Spania, Portugalia și Croația, chiar uh, adresându-ne Curții Europene de Justiție în legătură cu această întârziere. Iată că acum în Cipru s-a adoptat transpunerea în practică acestei directive. Sperăm că va fi uh, semnat uh, această hotărâre cât mai curând de către președinte pentru a permite transpunerea în practică și în felul acesta nu va trebui să mai acționăm din nou în instanță împotriva Ciprului. Mulțumesc pentru clarificarea tuturor acestor aspecte. Domnul Cirio acum. Mulțumesc, doamna președintă. Este o situație asemănătoare și totuși diferită față de petiția precedentă. Pentru că prima se axa uh, pe o altă problematică. În acest caz, argumentele aduse Um, țin de un alt context. Noi credem într-o Europa în care statele membre să aibă dreptul la decizii subsidiare, să-și apere propria autonomie. S-a vorbit despre uh, situația celor uh, care sunt garanți pentru anumite sume. Dacă um, um, semnezi un contract în calitate de garant, este de neimaginat ca banca după aceea să poată să majoreze um, sumele pretinse. Este o chestiune care ține până la urmă de uh, contractele de uh, garantare. Iar uh, în ce privește băncile din statele membre, ele Până la urmă, trebuie să permită și clientului să se adreseze unei alte bănci. Eu cred că lucrurile nu sunt 100% comparabile și este o problematică care merge dincolo de ceea ce este specific activității bancare. Trebuie să monitorizăm mai bine situația pentru a înțelege mai bine cum va fi implementată această directivă în uh, aceste prime luni de viață. Oricum, eu sunt de părere că această petiție ar trebui să rămână deschisă. Da, și noi, din partea GUE, cerem să se mențină deschisă petiția și explicațiile furnizate de comisie. E <clears throat> bine, eu cred că uh, Băncile, da, bun, sunt necesare, uh, libera concurență, toate astea sunt bune și frumoase, dar în același timp trebuie să și reglementăm un pic și să avem un pic de control. În momentul în care Europa împrumută bani țărilor pentru a salva băncile și pentru a spări datoriile cetățenilor, e bine, știm cum se întâmplă lucrurile și pierderile Uh, pe care le înregistrează o bancă țin foarte mult de felul în care au investit aceste sume. De aceea, noi n-ar trebui să lăsăm mână liberă aici, pentru că Știm ce s-a întâmplat acest lucru, dacă lăsăm mână liberă băncilor, uitați-vă la toate produsele toxice, uitați-vă la crizele imobiliare și felul în care au fost gestionate împrumuturile imobiliare. De aceea cred eu că trebuie să ne adresăm atât autorităților din Italia cât și din Cipru, dar în același timp nu ne putem permite să spunem băncilor, păi faceți voi ce vreți și să, dacă e să vorbim despre uh, comerț, e bine, comerțul presupune și riscuri, să și le asume. Mulțumesc. And the last speaker on my list is Mrs. Iar uh, ultimul vorbitor de pe lista mea este doamna Cuneva. Vă rog să fiți mai concise că totuși uh, ne-a mai rămas încă o petiție discutată astăzi și la un moment dat nu vom mai avea nici interpretare, deci haideți să ne grăbim un pic, aveți cuvântul. Ευχαριστώ Poli. Uh, Problema πρόβλημα της Κύπρου αναδεικνύει το Mulțumesc. Arhiche στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές... Problema cipriotă demonstrează că um, dificultatea aceasta există nu numai la noi, ci și în Grecia și e vorba de un comportament scăpat de sub control din partea băncilor. Împrumuturile realizate în franci elvețieni sunt un exemplu clar în acest sens. În Grecia am avut o lege care a putut pune capăt acestei situații uh, în care uh, case au fost uh, din nou confiscate cetățenilor. Eu sunt de acord cu domnul Marias, cu domnul Gigi Gheorghiu. E clar că trebuie să trimitem o scrisoare către Banca Centrală Europeană și e clar că trebuie să avem un raport din proprie inițiativă pentru toate aceste petiții pe același subiect, pentru că eu știu foarte clar că există situații asemănătoare și în alte state membre. Așa că ar trebui să abordăm acest subiect, această problemă într-un mod mai exhaustiv, mai global în toată Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Thank you very much. Președinte, mulțumesc. Acum trebuie să încheiem pe acest punct, însă mai întâi o să dăm cuvântul din nou colegului nostru, petiționarul, timp de două minute. Aristoboli. Păi Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Uh, ceea ce doream să spun este că, înainte de toate, această petiție trebuie să rămână deschisă. Ceea ce a spus comisia, și comisia a fost foarte sinceră din adineori, e, da, ceva util pentru lucrările noastre. Uh, rata dobânzii merge de între 5 până la 6% în Cipru și ne-a spus că e vorba de o rata dobânzii abuzivă. Aș dori să subliniez de asemenea faptul că trebuie să trimitem neapărat o scrisoare către Ministerul Finanțelor în Cipru pentru a solicita explicații sau pentru a găsi, nu știu, soluții. Am putea eventual să trimitem și o scrisoare către Banca Centrală Cipriotă. Și ca urmare a celor spuse de colegi și de comisia din Aori, în scrisoarea pe care o vom trimite băncii centrale europene, ar trebui, de asemenea, să mai punem încă o întrebare, și anume, cum anume un cetățean cipriot poate el, într-adevăr, să aibă acces la un, un împrumut uh, acordat de o bancă din Germania atâta vreme cât acesta nu are bun, vreun bun imobiliar în Germania, în țara în care se găsește banca respectivă. Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc. Cred că da, putem să tragem concluzii, menținem petiția deschisă, așa cum s-a solicitat din partea tuturor celor care au intervenit pe acest subiect, menținem petiția deschisă și așteptăm un dialog cu Comisia pe acest subiect. De asemenea, cred că trebuie să trimitem și o scrisoare către Banca Centrală din Cipru și către Asociația Băncelor Cipriote și să ne exprimăm satisfacția față de faptul că s-a adoptat și transpus directiva, chiar recent, acum câteva zile, dar să ne exprimăm și îngrijorarea majoră asupra faptului că 50% e o rată mult prea ridicată pentru acele credite neperformante, atunci când în alte state membre rata aceasta este de 5 până la 7%. Deci putem să subliniem acest lucru ca și subiect de îngrijorare major. Și, de asemenea, să ne îngrijorăm și despre felul în care uh, pot reacționa față de această petiție. Puteți fi de acord? Da, dar și o scrisoare către Banca Centrală Europeană. Apoi, în ceea ce privește cele propuse de doamna Cuneva, nu putem să facem acest lucru pentru că toate aceste subiecte trebuie să fie mai întâi rezolvate la nivel de coordonator. Eventual discutați cu coordonatorul dumneavoastră și cu consilierii politici uh, la grup și să le explicați acest lucru ca noi să putem prelua subiectul la nivel de coordonator ulterior. Da, da, și o scrisoare către către Banca Centrală Europeană, referitor și la posibilitatea pe care o are sau nu are un cetățean ciprios să contracteze un împrumut într-o altă țară de, în care nu are un bun imobiliar. Da, bun, spune doamna președinte, foarte bine. Asta e o decizie pe care o putem lua astăzi în comisia noastră și dacă doriți alte reacții din partea noastră, vă rog să vă adresați și coordonatorilor. Bun, mulțumesc foarte mult și vă propun să trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi. E vorba de petiția 0175 bară 2015 în ceea ce privește excluderea de către Spania a, sistem, uh, a ingineriei IT din sistemul european de recunoaștere a calificărilor. Petiționarul este alături de noi, vorba de domnul Latore și am să-i dau cuvântul timp de 5 minute. Gracias, señora presidenta. Gracias, estimados diputados diputadas. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să fiu foarte clar, pe cât mai clar cu putință, având în vedere că am foarte puțin timp la dispoziție. Din 2008, inginerii informatici din Spania se află într-o situație extrem de dificilă, pentru că în anumite regiuni această meserie este reglementată și am manifestat în stradă pentru a ne exprima nemulțumirea și consecința este că s-a operat o modificare a felului în care sunt clasificate aceste uh, meserii în sistemul uh, uh, de recunoaștere al calificărilor. Iar consecința este că s-a modificat cadrul juridic în domeniu. Pot să vă spun foarte pe scurt că am primit informația din partea interpreților că vorbiți, vorbiți mult prea repede ca să puteți fi și interpretat. Așa că vă rog, mai rar. <laughs> It's stressful, but take your... Da, știu că e stresant, dar vă rog, calm. Ca și consecința manifestațiilor noastre s-a modificat cadrul juridic și felul în care sunt clasificate aceste profesii. E vorba de singura diplomă care nu este reglementată în Spania și ultima, singura profesie um, în domeniul ingineriei. Asta înseamnă că, în ciuda unei diplome oficiale, Spania nu recunoaște calificările profesionale ale inginerilor informatici europeni. Și asta are două consecințe. Mai întâi, cei din domeniu nu au posibilitatea să intervină pe uh, piața unică în alte state ale Uniunii Europene, pentru că acestea nu sunt reglementate și, de asemenea, nu se recunosc calificările noastre profesionale. O a doua consecință este că nu sunt recunoscute calificările profesionale în Spania din cauza faptului că nu se aplică cadrul acesta de recunoaștere. Și e clar că profesiile IT și serviciile oferite sunt foarte mobile și sunt astfel afectate cu siguranța fizică și uh, uh, profesională a celor care uh, activează în domeniu. Comisia Europeană a indicat în mod foarte clar că profesioniștii dintr-un stat membru nu pot să vină și să exercite meseria în Spania pentru că nu li se recunosc calificările și asta reprezintă un dezavantaj. Nu e, e vorba de o, nu e o temă generală, ci există cazuri foarte concrete a unor ingineri care uh, uh s-au confruntat cu astfel de dificultăți. Există o asociație pe care eu o, o conduc. În Andaluzia a existat o discriminare pe piață pentru simplu fapt că un inginer nu a făcut parte dintr-o asociație, a pierdut clienți. Și a pierdut de asemenea și posibilitatea ca un eventual litigiu să poată fi arbitrat de o astfel de organizație de profesioniști din domeniu. Nu e vorba doar de niște proceduri administrative, doamnelor și domnilor, ci uh, faptul că primești o astfel de omologare din partea unei asociații de profesioniști, asta înseamnă că ai posibilitatea să activezi pe piață. E vorba de prestări de servicii uh, um, și e vorba de felul în care sunt determinate responsabilitățile. Și în final putem spune că Uh, cei care sunt înscriși în astfel de asociații profesionale au condiții avantajoase și prețurile practicate sunt mult mai scăzute uh, decât uh, cei care nu pot beneficia de astfel de condiții negociate. Și e clar că asta afectează situația economică a persoanelor și în anumite circunstanțe pot reprezenta o amenințare chiar pentru mediul înconjurător. Cum se întâmplă acest lucru? E vorba dacă, dacă, trebuie să reglementăm mai întâi prestarea de servicii și trebuie să vedem uh, felul în care, în practică, normativa europeană este aplicată. ar trebui ca asociațiile din domeniu să recunoască acest cadru de calificări, pentru că e vorba de competitivitatea și concurența de pe piața europeană. Și în final aș dori să subliniez faptul că autoritățile uh, spaniole nu au rezolvat această problemă care există deja de 9 ani de zile. În momentul de față se reformează cadrul juridic actual pentru a ține seama de directiva 2013-55. Dar asta înseamnă că se E nevoie de o intervenție din partea Comisiei Europene în așa fel încât Spania să transpună acest cadru de recunoaștere a calificărilor profesionale. Legea se ocupă doar de regimul juridic al anumitor profesii și accesul la profesie. Asta spune codul uh, de la noi. De aceea eu aș dori să solicita Spaniei să recunoască acest cadru de calificări și să uh, recunoască diplomele inginerilor uh, IT în modul cât mai repede, cât mai rapid cu putință. Și rămân la dispoziția noastră. Thank you very much. Now we have few... Mulțumesc. Iată că sunt din ce în ce mai puțin membri în sală, însă comisia e de față și sunt încântată să dau cuvântul uh, reprezentanților comisiei pentru a ne explica care este situația în momentul de față. Mulțumesc, doamna președinte. Am uh, primit și o plângere direct din partea petiționarului, o plângere pe care o examinăm deja de anumită vreme. Și deci, întrebarea era dacă profesia aceasta de inginer IT este sau nu reglementată în Spania. În momentul în care o profesie este reglementată, reglementată în ceea ce privește diploma, calificările, dacă există o lege, un regulament oarecare care cere ca pentru a putea exercita uh, meseria respectivă să ai diploma, atunci răspunsul este că da, profesia este reglementată și în acest caz Uh, Spania are obligația să transpună o directivă referitoare la calificări profesionale pentru recunoașterea diplomelor din alte state membre. Deci, într-un prim timp, situația juridică a evoluat uh, în Spania. Oricum, n-a existat niciodată o reglementare generală care să impună un titlu, o diplomă profesională sau o calificare profesională pentru a fi în măsură să exercitezi meseria de inginer IT. Dar în diferite regiuni există niște ordine, niște asociații profesioniste care impun o aderare la acest ordin și ca să poți să aderi, trebuie să ai o calificare profesională. Deci, în momentul în care aderarea este obligatorie ca să ai acces la meserie și ca să poți să ai acces la meserie trebuie să aderi la ordine, e clar că meseria atunci înseamnă că este reglementată, profesia este reglementată și autoritățile trebuiau să transpună directiva. Am contactat um, autoritățile spaniole și le-am atras atenția asupra acestui punct. Acestea ne-au răspuns că între timp situația a evoluat, ceea ce înseamnă că Aderarea la un astfel de ordin nu putea fi obligatorie decât dacă aceasta există la nivel național, dacă la nivel național există o astfel de lege care să impună așa ceva și o astfel de lege nu exista pentru inginerii IT, deci aderarea este pe bază voluntară și atunci li s-a acordat acestor ordine un an pentru a se conforma legii. În momentul în care aderarea este voluntară, asta înseamnă că orice inginer în informatică dintr-un alt stat membru poate să vină în Spania și să-și exercite profesia fără să trebuiască să uh, demonstreze, uh, să ceară o recunoaștere a calificărilor sale profesionale și nu e obligat să adere la ordinul respectiv. Noi am vrut să mergem și mai departe și am vrut să vedem dacă într-adevăr în practică faptul că nu aderi la ordinul respectiv te poate împiedica să exerciți uh, profe- uh, profesia. Um, s-a vorbit adinar despre omologare, o omologare pe care clientul poate să o solicite înainte de a accepta un proiect. Și ne-am pus întrebarea dacă aderarea la aceste ordine reprezintă o serie întreagă de avantaje sau dezavantaje. Și autoritățile din Spania ne-au răspuns uh, că această omologare nu e obligatorie și că Ordinul nu are un monopol în domeniu. Există și alte asociații profesioniste la care inginerii IT pot adera sau pe care le pot crea pentru a-și reprezenta interesele lor, ale profesiei lor. Și în concluzie aș dori să spun că n-am primit niciun fel de plângere din partea vreunui inginer IT dintr-un alt stat membru care să se fi confruntat cu dificultăți pentru a-și exercita meseria în Spania. Deci, deocamdată nu există niciun fel de obstacol pentru a exercita meseria pe piața spaniolă și, evident, Spania nu trebuie să transpună directiva referitoare la recunoașterea calificărilor profesionale pentru că nu e nevoie de recunoașterea acestor calificări în așa fel încât să fim în măsură să exerciți această meserie. Acum, în ceea ce privește inginerii spanioli care ar vrea să meargă într-un alt stat membru, atunci directiva referitoare la recunoașterea calificărilor se aplică dar statele membre uh, au posibilitatea, pentru că meseria nu e reglementată în Spania, să solicite o dovadă în ceea ce privește experiență profesională de un an de zile, de cel puțin, cel puțin un an de zile, într-un alt stat membru. Și vreau să precizez că chiar dacă nu s-ar aplica directiva, celelalte state membre care ar primi astfel de solicitări de recunoaștere a calificărilor profesionale din partea inginerilor spanioli au obligația să, asigur, să aplice directiva. Deci, uh, Asta nu înseamnă că nu există reguli care să fi fost fixate de Curtea de Justiție în domeniu. Și aș mai adăuga că noi până în prezent n-am primit niciun fel de plângere din partea vreunui inginer IT uh, spaniol care să ne spună că s-a confruntat cu dificultăți pentru a-și exercita meseria într-un alt stat membru. Deci, intenția noastră este să propunem închiderea acestei petiții. Uh, vom uh, vom uh, trimite o înștiințare în acest sens uh, autorului plângerii și va avea uh, posibilitatea timp de o lună de zile să ne demonstreze că într-adevăr a existat plângeri în acest sens sau infracțiuni în acest sens. Mulțumesc! The floor is open for colleagues to intervene. Mulțumesc! Doresc colegii să intervină. Adică informațiuni Sunt puțin iritat de informațiile furnizate. Din punctul de vedere al Comisiei, lucrurile par a fi în ordine. Spania face uz de drepturile pe care le are, dar petiționarul vede lucrurile cu totul altfel. De fiecare dată când am crezut că am înțeles, Comisia a spus că mai există o problemă. Deci, eu mă întreb acum dacă, într-adevăr, fiecare inginer informatician uh, care nu are nevoie de vreo acreditare în Spania are dreptul să lucreze în alt stat membru din Uniunea Europeană. Comisia spune că nu există plângeri că ar fi fost împiedicat să lucreze în alt stat din Uniunea Europeană. Eu vă propun să lăsăm petiția deschisă și să-l rugăm pe petiționar să ne aducă eventual argumente suplimentare dacă au existat sau nu probleme. Pentru că, de fapt, nu ar trebui să existe discriminare pentru un inginer spaniol sau pentru un francez care uh, și-a încheiat studiile în Franța și care poate să lucreze în Spania. Deci, trebuie să um, vedem dacă până la urmă apar probleme de um, certificare, de recunoaștere a studiilor sau nu. Uh, deci, petiționarul spune că există o problemă. Comisia spune că nu există nicio problemă. Cine are dreptate? Poate au uh, colegii care mai sunt prezenți în sală vreo idee cum să procedăm. Mulțumesc, Peter. Angela. Eu cred că chin. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt și eu un pic ca și Peter, surprinsă. Cunosc problema totuși. Și, într-adevăr, e o discriminare faptul că uh, Uh, nu se poate lucra pentru un inginer spaniol în Germania, deși se îndeplinesc uh, condițiile. De aceea, eu aș cere ca această petiție să rămână deschisă, ca petiționarul, dacă e necesar, să vină cu documente suplimentare sau cu informații suplimentare, să facă acest lucru, să ne le transmită, noi le transmitem mai departe la comisie și să fim informați despre ce se va întâmpla care sunt răspunsurile din partea autorităților spaniole ca urmare a informațiilor pe care le vom obține și să ni se explice ce anume se întâmplă, pentru că, mă rog, consecințele sunt clare. Se spune că totul e bine și frumos, dar de fapt nu e chiar așa. Ok, now I think... Mulțumesc. Acum cred că putem să dăm cuvântul înapoi petiționarului pentru maxim două minute. În respuesta, în Mulțumesc ca să răspund la cele spuse de membrii Comisiei dumneavoastră, de Comisia Europeană. Nu că ar fi o problemă pentru prestați de servicii în afara Spaniei, ci e o problemă în interior. Acesta e subiectul. De aceea, eu vreau să vă spun un, un caz concret. Sunt inginer, intervin ca și expert în uh, Tribunalul de Justiție. Ca să pot să fac acest lucru, uh, nu mă pot Uh, nu pot să intervin pe baza unei diplome de inginer, ci de arte frumoase. Ce are de face una cu alta? Nu există o convenție de lucru colectivă în Spania, deși se spune că acest lucru poate să afecteze în mod direct securitatea națională. Mi se pare incredibil. Deci, nu, nu se reglementează prestarea de servicii când e vorba totuși de niște obiective deosebit de importante. Vom presta servicii, nu știu, către foarte multe alte țări, însă nu, în mod, nu există reglementare. Nu pot să înțeleg acest lucru. Nu ne putem exercita propria noastră meserie sau profesie în Spania. Nu mă refer în afara țării. Uh, nici despre, nu e vorba despre asta. Deci, eu am primit o scrisoare din partea serviciilor statale de ocupare și mi s-a spus că nu, faptul că nu am uh, urmat un curs de 30 de ore pe lună, atunci nu sunt acreditat și asta înseamnă că nu știu să folosesc un calculator. Și cu asta durează situația asta încă din 2009 și o să mai dureze încă mult și bine, nu? Deci, uh, eu știu foarte bine că Spania e cam departe de Bruxelles, dar uh, asta e situația. Problema datează încă din, și durează încă din 2008. Deci, trebuie să reglementăm această profesie sau, să o reglementăm prin lege. Nu e logic ceea ce spuneți dumneavoastră. Noi am venit cu documentare clară de ani de zile și am, putem continua tot așa, să tot venim cu documente, dar asta între timp situația nu se rezolvă. I think I Thank saw you. that you wanted to come in again. Can you do that very, very briefly? Oui, je, je crois comprendre votre problème. Mulțumesc, eu cred că înțeleg acum mai bine. E o problemă, de fapt, internă în Spania, dar mai că nimeni de aici nu poate să intervină în Spania, să spun așa, dacă un inginer calificat în Spania nu are un cadru legal în care să muncească în Spania. Acum, înțeleg mai bine ce, ce spuneți de fapt că ar trebui ca Spania să reglementeze situația profesiunii dumneavoastră și sunt de acord, dar bine, nu cred că noi putem interveni acolo. Bun, uh, deocamdată la nivel european, uh, da, noi uh, desfășurăm un studiu comparativ privind reglementarea profesiunilor reglementate. Dar asta va avea o valoare de informare. Noi nu avem ca scop nici puterea de a împinge a forța statele membre să reglementeze mai mult sau mai puțin. Uh, comisia se limitează la buna funcționare, să zicem, a pieței comune, nu? Da, și e adevărat că și pe noi ne contactează foarte des diferite organizații profesionale, uh, diferite profesii, uh, toată lumea ne sugerează, haideți, reglementați pe acolo, pe dincolo, dar îmi pare rău, nu, acesta este rolul nostru în definitiv. Până la urmă, agenda noastră de lucru uh, vizează în principal uh, construirea și uh, întreținerea unui, unei piețe comune funcționale. Deci, ce să spun, dacă autoritățile spaniole nu adoptă o reglementare, nu știu cum am putea noi să le forțăm mâna să o facă. Mulțumim, spune președinta, Peter. Pentru mine rămâne deschisă o problemă. Dacă spunem că în Spania lucrurile pot să funcționeze în interiorul Spaniei. Dar uh, dacă în Germania se scoate la concurs un post și există o job description uh, care să fie până la urmă un caier de, de sarcini la care și un spaniol să uh, poată să concureze, uh, înțeleg că nu ar avea posibilitatea să o facă. Pe, uh, în felul acesta îl lipsim de șanse uh, pe inginerul din Spania în ce privește candidatura lui din Germania. Uh, sigur, statele au dreptul să reglementeze pe propriul teritoriu, dar nu putem să îi discriminăm pe spanioli dacă nu pot să aducă certificatele care să le permită candidatura în altă țară. Deci comisia spune că nu există o problemă dacă îi lips- privăm de șanse egale, nu știu ce să zic. Indiferent unde candidez pentru un loc de muncă, până la urmă aceste certificări sunt necesare. Deci, eu zic să lăsăm deschisă petiția și să ne informăm în continuare. Doamna Valina, ați dorit să mai interveniți odată? Brevemente. Da, foarte pe scurt, Cecilia. Sunt absolut de acord cu Peter. Și nu pot fi de acord cu Comisia. Eu cred că dacă o persoană nu-și poate face muncă într-un alt stat membru, sau, sau în propria sa țară, deja împiedicăm libera circulație și e un drept care e comunitar. Și e clar că oamenii sunt astfel afectați. De aceea cred eu că trebuie să lăburim întâi acest lucru. Lăsăm petiția deschisă să obținem toată informația de care avem nevoie. Thank you very much. Okay, let's... Mulțumesc tuturor. Haideți să procedăm astfel atunci. Menținem petiția deschisă și uh, rugăm comisia dacă vor apărea noi informații, înțeleg că ne-ați oferit deja tot ce aveți, dar dacă uh, cumva uh, dispuneți de noi elemente, vă rugăm, țineți-ne la curent, informați petiționarul, luați legătura cu autoritățile competente din Spania uh, și, sigur, în măsura în care petiționarul va pune la dispoziție tuturor mai multe informații, vom continua să analizăm situația înainte de a închide această petiție. Iar acum, iată, e 6 și 18. Uh, vă mulțumesc tuturor pentru participarea de astăzi după amiază. Vă urez o seară plăcută tuturor și uh, la revedere și petiționarilor și vă urez un moment cât mai plăcut la Bruxelles înainte de întoarcerea acasă în Spania. La revedere!